Există un punct de procedură? Domnul Higgins. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să includeți la procesul verbal cu privire la prima rezoluție cu Rusia că am votat pentru. Îmi pare rău, consola mea de vot nu funcționa, dar am votat pentru. E vorba de prima propunere de rezoluție cu privire la Rusia. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Higgins.